Și astfel cred că putem trece la voturi și vom începe cu prima rezoluție referitoare la cetățenii UE, marinarii cetățenii uh, Uniunii Europene aflați în detenție în India. Votăm în primul rând amendamentul uh, verzilor. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Cine este de acord cu amendamentul NF? Pentru? Împotriva? Abțineri? Să respinge? Rezoluția în totalitatea sa. Cine este pentru? Împotriva? Abțineri? Se adoptă. rezoluția privind etiopia wspólny proiect rezolucji. Trecem la rezoluția privind Etiopia, amendamentul 1 din partea stângii europene. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Trecem la votarea rezoluției în totalitatea sa. Cine este pentru, împotriva, abținări? Se adoptă. rezoluția. Trecem acum la rezoluția privind Corea de Nord. Avem o moțiune comună de rezoluție, textul original, aliniatul 4, cine stă pentru, prima parte, împotriva, abțineri, se adoptă. A doua parte. Cine stă pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Trecem la votarea moțiunii comune de rezoluție. Vot cu apel nominal. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Aș dori să vă mulțumesc pentru răbdare și urez tuturor o călătorie sigură înapoi acasă. Procesul, procesul verbal al reuniunii de astăzi vor fi depuse la începutul sesiunii viitoare. Dacă nu sunt obiecții, dacă nu vom transmite rezoluțiile votate